Buenos días. Bienvenidos y bien... Bună ziua, dragi colegi. Bun venit aici. Domnule Fotiga, bun venit la noi. Bun venit în această dimineață la dezbaterea noastră în legătură cu utilizarea dronelor în lupta împotriva terorismului și consecințele asupra drepturilor omului. <clears throat> Trato que los invitados tomen asiento. Așteptăm o clipă pentru ca invitații să ia loc. Vă mulțumesc. Avem o audiere publică organizată alături de uh, subcomisia sede pentru a vedea care sunt uh, consecințele din punctul de vedere al drepturilor omului în acest nou tip de război în care se utilizează tot felul de echipament necunoscut până acum. Prin urmare, echipament care uh, nu este supus uh, aceleiași reglementări sau control ca și armele tradiționale. De la apariția în urmă cu aproximativ 10 ani a dronelor, Utilizarea acestora în lupta împotriva terorismului se face pe scară din ce în ce mai mare, utilizare care a stârnit îngrijorări în legătură cu legalitatea sau nu a acestei utilizări și respectarea sau nu a drepturilor omului. Utilizarea dronelor militare, care au drept misiune, de exemplu, atacuri uh, selecționate asupra unor obiective bine precizate și care nu au un impact direct asupra populației civile. Și o altă problemă este cea a asigurării din punct de vedere legal a dreptului umanitar internațional și a drepturilor omului. Întrebarea care se pune este cum garantăm aceste drepturi, deși uh, se utilizează tot acest echipament. Rezoluția Parlamentului în 2014 arăta că uh, manifestam deja îngrijorări în legătură cu utilizarea dronelor și efectele asupra populației civile. În același timp, ceream statelor membre să monitorizeze respectarea drepturilor legale și uh, să nu se utilizeze atacuri ilegale, asasinate selective și să nu faciliteze Um, astfel de operațiuni către stat, alte state. Ceream în aceeași rezoluție o mai mare transparență și responsabilitate din partea țărilor terțe în utilizarea acestor drone militare și respectarea temeiului juridic uh, necesar pentru uh, funcționarea lor. Cred că era absolut necesar să avem o dezbatere pe această temă alături de Comisia Competentă, SEDE și de Comisia pentru Drepturile Omului. Deci o dezbatere în comun în legătură cu această nouă paradigmă pe care trebuie să o cunoaștem mai bine pentru a o controla mai bine. La nivelul Națiunilor Unite s-au făcut de deja rapoarte pe această temă. De asemenea, adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a adoptat și acolo o rezoluție în anul 2015 și cred că trebuie să intrăm în detaliu într-o astfel de dezbatere și aici. Pentru aceasta am invitat astăzi experți cu multă um, experiență în domeniu, cu ajutorul cărora vom putea intra într-o dezbatere mai aprofundată. În primul rând, doamna Jennifer Gibson, care este avocat și autor al cărții uh, O lume uh, sub controlul dronelor și aici uh, se face o analiză asupra consecințelor utilizării dronelor, în special în Pakistan. De asemenea, este prezentă astăzi doamna Radia Almuta Wakel, care este președinte al Muatana, organizație iemenită de apărare a drepturilor omului. Vreau să vă urez bun venit ambelor la comisia noastră. Din păcate, domnul Faisal bin Ali Gaber, care fusese și dânsul invitat și avea un rol important, era uh, un inginer, o persoană care cunoaște foarte bine felul în care funcționează dronele, din păcate, cum spuneam, nu a putut veni pentru că nu a primit viza necesară din partea autorităților belgiene. Și pot să vă spun că nu este nici prima, nici a doua oară când ne confruntăm cu astfel de dificultăți pentru ca invitații noștri să obțină vizele necesare din partea autorităților belgiene. În principiu, uh, inițial ni se spune că nu sunt probleme și până la urmă, în ultima clipă, nu se obțin vizele necesare. <clears throat> Va trebui să avem grijă de această temă, să ne adresăm președintelui pentru a vedea ce se întâmplă cu vizele necesare pentru invitații noștri. Parlamentul are o activitate deschisă și are nevoie de astfel de experți care să vină din afară, așa că trebuie să vedem ce se întâmplă cu Uh, aceste probleme pe care le avem cu vizele, pentru că în ultimele luni am avut probleme cu destul de mulți invitați. Domnul Faisal a făcut o înregistrare video și vom vedea după aceea dacă putem asculta în condiții bune. Pentru început am să dau cuvântul doamnei Jennifer Gibson, Uh, maxim 10 minute, după care va lua cuvântul doamna Almuta Wacker și după aceea doamna Fotiga va prezenta următorul panel și uh, va modera dezbaterea. Doamna Gibson, după cum spuneam, uh, este autoarea unei cărți pe această temă. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi pentru a vorbi despre această temă. Este o adevărată onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră și să vă prezint câteva idei și să vedem și micul filmuleț pe care l-am pregătit cu cei care sunt afectați direct. Sper, deci, ca ziua de astăzi să fie una foarte utilă. Există NGO-uri care oferă consiliere juridică pe această temă, incluzându-i pe cei care se confruntă cu pedepsa cu moartea sau cei care au fost uh, uh, victime ale abuzului, uh, cum ar fi, de exemplu, detenții ilegale sau asasinate extrajudiciare. Încă din 2010 analizăm tot felul de cazuri uh, cu civili care au fost afectați de utilizarea dronelor. În acest uh, context, um, aș vrea să mă refer în special la drone, care utilizează uh, aceste echipamente în țări care uh, sunt foarte complicate și aceasta reprezintă o îngrijorare pentru mulți. Există două elemente aici. În primul rând, ce este legal uh, în această utilizare. Însă trebuie să vedem și care este impactul acestor acțiuni asupra celor mai afectați și ce putem face noi pot să vă vorbesc uh, foarte pe scurt despre legislație, pentru că regulile sunt aceleași. Doamna Gibson, vă rog, vă întrerup pentru o clipă. Uh, interpretarea are nevoie de un pic, uh, un, de un ritm un pic mai uh, puțin susținut. Da, mulțumesc. Deci, în ceea ce privește legislația, trebuie neapărat să ne gândim și la impactul acestor acțiuni asupra persoanelor cele mai afectate și consecințele pentru noi, cei de aici. Pot vorbi despre lege foarte succint uh, și îmi dau seama că acest lucru este ciudat uh, în calitate de avocat. Pentru că răspunsul în ceea ce privește legea este foarte simplu. Legile care se aplică sunt aceleași care se aplică și utilizării tuturor celorlalte echipamente militare utilizate. Practic, nu există nicio diferență pentru că orice utilizare a forței în acest fel afectează practic drepturile fundamentale și dreptul la viață. Este un drept care nu poate fi uh, luat de la nimeni, indiferent ce crime a comis. De aceea există doar două excepții limitate în care statul poate utiliza forța împotriva unei persoane. În primul rând, atunci când există o amenințare directă, iminentă și statul poate acționa pentru a-i proteja pe alții. În această situație, statul practic nu are alternativă decât să acționeze pentru a salva vieți omenești. Este uh, scenariul clasic al intervenției forțelor de poliție. Al doilea este cel al intervenției în cazul uh, conflictelor armate. Și acesta este cadrul în care multe drone se utilizează. Statul poate ucide într-o astfel de situație, însă și în situații de război există limite în ceea ce privește utilizarea forței. Pentru că trebuie să ne dăm seama cât de important este dreptul la viață. Și este esențială protecția civililor. Și am văzut uh, în ultimii 10 ani că utilizarea dronelor nu ține cont deloc de protecția civililor. Am văzut că s-au schimbat și definițiile în ceea ce privește ce înseamnă un conflict armat și unde are loc acesta, sau cum este definit un civil. Toate aceste chestiuni au ridicat multe semne de întrebare. Legea aplicabilă dronelor funcționează la fel cum funcționează și pentru alte forțe um, armate. Însă de multe ori dronele sunt utilizate în secret și fără niciun fel de posibilitate de a le trage la răspundere. De mai mult de un deceniu, Statele Unite au folosit drone pentru a omorâ mii de persoane în state în care Statele Unite practic nu erau angajate în război, țări precum Pakistanul, Yemenul sau Somalia. Au făcut-o sub acoperire, uh, cu un secret total și nu au răspuns nici la întrebările cele mai simple în legătură cu cadrul legal sau procesul de luare de decizii sau pur și simplu numărul de persoane ucise. Estimări independente și anchete independente au uh, arătat că răspunsul ar fi de uh, sute de vieți de civili, dacă nu chiar mai mult de persoane care au fost omorâte în acest fel. Cercetări recente au arătat că peste 1100 de persoane au fost uh, omorâte uh, în numeroase atacuri uh, care trebuiau să țintească practic doar 41 de obiective importante. O persoană uh, în acest fel a fost ucisă în Yemen pentru că se spunea că făcea parte din Al-Qaeda, dar el de fapt spunea că Al-Qaeda nu uh, era drumul de urmat. Sau Ian Bila, care avea doar 9 ani. Nabila și Faisa au călătorit până în Statele Unite pentru a vedea de ce familiile lor au fost uh, atacate. Daunele uh, nu se limitează doar la cei care sunt omorâți, pentru că persoanele din zonele afectate practic trăiesc în uh, situații de teroare și se tem că în orice clipă dronele care zboară deasupra lor ar putea să-i atace. Și nu este vorba de o frică irațională, pentru că dronele au omorât multe persoane nevinovate, iar cei care au supraviețuit trebuie să trăiască cu această groază. În ultimii ani, programele din Statele Unite au fost criticate nu doar de către grupurile de apărare a drepturilor omului, ci și de personalități din armata și din uh, serviciile secrete din SUA. Un general american, un uh, fost șef al um, Agenției uh, de Informații, a arătat că uh, există resentimente create în urma utilizării acestor drone împotriva americanilor și că utilizarea lor nu face ca America să fie mai sigură, ci din potrivă. În ciuda acestor avertizări, în august 2015, Regatul Unit a urmat uh, uh, drumul început de Statele Unite și a anunțat că a atacat două persoane Uh, de naționalitate britanică și una din ele nici măcar nu uh, începuse ostilități. Regatul Unit nu a dat detalii în legătură cu politica lor sau cadrul legal utilizat, deși a existat o comisie de anchetă la nivel parlamentar. Ca și în Statele Unite, ei au început acest program în secre- într-un secret absolut. Transparența este esențială pentru această dezbatere, pentru că fără ea nu putem uh, ajunge la o adevărată justiție. Și iată unde s-a ajuns. Uh, practic, în Statele Unite, programul care este utilizat, nici măcar ei nu știu dacă este eficient. Transparența, lipsa transparenței subminează, practic, democrația, pentru că guvernul nu poate fi tras la răspundere pentru politici secrete care nu sunt cunoscute și guvernul nu poate să evalueze eficiența acestor programe dacă nu este tras la răspundere. Uh, Programul din Statele Unite nu este făcut în mod izolat. Are nevoie de utilizarea altor baze militare aici în Europa pentru a realiza aceste operațiuni. Și e clar că există un schimb de informații cu serviciile europene. Dovezile arată că a, aceste a, informații obținute de aici sunt utilizate în atacuri. Există un risc ca miniștrii de aici să fie trași la răspundere pentru astfel de acțiuni din Regatul Unit sau din Statele Unite, în funcție de cadrul legal utilizat. Nu putem pleca de la premiza că este doar o problemă americană, pentru că este și problema europenilor și dronele se multiplică pe zi ce trece. Este vorba aici de transparența propriilor politici din țările europene pentru că dacă nu facem nimic, uh, drumul urmat de Statele Unite va fi urmat și de alții. Și, practic, vom ajunge într-o lume pe care nu o să mai recunoaștem, într-o lume ca și în Statele Unite, în care a, uh, nu mai putem controla viitorul. Trebuie să ne punem atunci întrebarea ce a, uh, dorim să facem pe viitor, ce modele dorim să oferim celorlalți. Există o organizație a societății civile din Europa care este foarte îngrijorată în legătură cu felul în care se utilizează cadrul legal și dezbaterea publică existentă. Cere să se ia noi măsuri și cere statelor europene să redacteze politici foarte clare pentru utilizarea dronelor, inclusând și un cadru juridic transparent pentru a vedea cum pot fi utilizate cere de asemenea ca teritoriul european și serviciile de inteligență europene să nu promoveze utilizarea dronelor în țările terțe unde nu există un astfel de cadru legal. Trebuie să asigurăm transparența, pentru că am văzut uh, că în America, fără transparență, programe de acest fel Uh, merg mai departe fără niciun fel de responsabilitate și uh, costul este foarte mare din punct de vedere al vieților omenești. Mulți au fost afectați de aceste politici și trebuie să controlăm această utilizare pentru a nu ajunge la o proliferare a lor. Dronele nu pot fi o soluție miraculoasă pentru problemele pe care le avem în lupta împotriva terorismului. Trebuie să găsim noi modalități și noi soluții pentru a face față acestor probleme. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Vom avea ocazia să uh, vă ascultăm și răspunzând la întrebările colegilor. Și acum am să dau cuvântul um, următorului invitat din partea organizației uh, Moatana, o organizație iemenită pentru apărarea drepturilor omului. Vă rog. Good morning. Bună dimineața. Stimate doamne președinte, Bună ziua dumneavoastră tuturor! Mă bucur să fiu aici ca să vă împărtășesc din experiența mea de monitorizare și strângere de dovezi în ce privește uh, daunele și suferințele civililor din cauza atacurilor cu drone americane în Yemen. Am să mă prezint mai întâi. Eu sper că uh, invitația Parlamentului European uh, va fi o contribuție pentru justiție, pentru drepturile omului și pentru drepturile victimelor. Totul a început și aș vrea să dau un citat din uh, ce a spus uh, o victimă din uh, guvernoratul Hadramat în august 2013. Aceste drone doar omoară. Nu știu pe cine omoară, nu sunt conștienți de toată suferința pe care o cauzează ei doar omoară. Această simplă propoziție m-a făcut să mă întreb dacă lupta împotriva terorismului înseamnă doar să omori. A existat o inițiativă comună între ONG-ul Open Society Justice și organizația Moatana în 2015 și am publicat un raport numit <clears throat> Moartea din cauza dronelor. În acest raport am studiat nouă cazuri în care um, loviturile cu drone, atacurile cu drone au uh, uh, dus la moartea 26 de civili și um, um, rănirea a altor 12 în mai multe provincii din uh, um, um, Yemen. Acest raport uh, are tot felul de um, detalii despre diferitele atacuri și incidente, precum și uh, mărturiile supraviețuitorilor și a rudelor victimelor, însă acum uh, Așa să vă vorbesc despre concluziile anchetelor noastre pe care le-am făcut pe teren timp de mai mult de un an și vă putem demonstra cum aceste atacuri cu drone se desfășoară într-o lipsă totală de transparențe. Ne-am dat, de exemplu, seama că în majoritatea zonelor uh, țintite, uh, acolo unde au existat victime civile, sunt zone sărace, îndepărtate, unde lipsesc orice fel de servicii. Oamenii de altfel glumesc uh, Uh, cu uh, <laughs> tristețe spunând că dronele americane au ajuns la ei mai repede decât uh, curentul electric. Unul dintre locuitori a spus de altfel, cred că America își testează invențiile ucigașe în satele noastre sărace pentru că nu-și poate permite să o facă într-un loc în care viața umană are valoare. Aceste victime, de fapt, erau oameni simpli care își duceau viața de zi cu zi în fermele lor, în satele lor, sau erau în drum spre, spre muncă sau spre casă. Ei credeau că aceste drone sunt de fapt niște uh, arme inteligente uh, a căror țintă este alesă din start și de fapt nu le era teamă de drone atunci când le vedeau zburând deasupra capetelor lor. Așa s-a întâmplat cu 14 civili uh, care erau într-un camion pe drumul din districtul Walad și <clears throat> drona, în septembrie 2012, a lovit acest camion. Uh, rezultatul a fost 12 morți, inclusiv o femeie sarcinată și fica sa de 10 ani. Și în plus au existat alți doi copii care <clears throat> au fost omorâți și au existat și mulți răniți. Toate aceste victime erau civili. Mulți dintre ei se întorceau acasă după ce și-au vândut bunurile la piață sau au cumpărat uh, de aleguri. Șoferul acestui camion, Nasser Mabhaut, este unul dintre cei doi supraviețuitori și el ne-a spus că au văzut dronele apropiindu-se, însă erau atât de încrezători în faptul că dronele sunt niște arme inteligente, încât făceau chiar glume și spuneau, ha, ha, ha, ne atacă pe noi. Însă uh, nu le-a mai venit să râdă în momentul în care două dintre drone uh, au explodat. Acum Nasser spune că dronele sunt arme oarbe, care nu știu să aleagă. El ne-a spus, sunt niște uh, uh, avioane proaste și nu fac decât să omoare oameni nevinovați. Odată ce au avut loc mai multe asemenea incidente în care civile de fapt au fost ținta, uh, dronele acum au o reputație proastă printre oameni și uneori familiile victimelor cred că dronele sunt folosite pentru a soluționa uh, conflicte armate interne Uh, că anumite persoane influente scapă de oponenți folosindu-și influența, dezinformând uh, uh, autoritățile și așa se ajunge la atacuri cu drone. Familiile victimelor protestă, protestează împotriva faptului că nu s-au luat niciun fel de um, măsură de prevenire, niciun fel de precauție. Și majoritatea oamenilor care au fost ținte atacurilor, cum spuneau, trăiau în comunitățile lor locale și participau în activități cât se poate de obișnuite. Și chiar dacă era vorba despre persoane, așa zis, uh, wanted, deci persoane care erau căutate de autorități, acestea ar fi putut să fie arestate în orice moment. Vă dau un exemplu. În ianuarie 2013, în Almasnah, uh, în, uh, lângă capitala sa, doi civili au fost omorâți într-o mașină unul dintre ei, uh, presupus, făcea parte din Al-Qaeda, însă uh, atacul cu dron a avut loc uh, la numai 500 de metri de un punct de verificare ținut de către soldați. Și ne putem întreba de ce nu au arestat pe acest suspect în loc să-l omoare. Fratele persoanei suspectate a spus, fratele meu era dispus să se ducă în fața oricărui tribunal sau la orice uh, comisariat. S-ar fi dus dacă era convocat, însă uh, autoritățile americane au hotărât să-l uh, um, acuze și să-l condamne și apoi să-l și omoare, deși nu s-a făcut niciun proces. A omorât suspecții în loc să-i arestez uh, și să este ca și atunci când omoră o insectă pentru că țelene să o arunci pe geam. A omorâ și a răni, a răni în, în oameni nu este singura consecință dramatică a atacurilor cu drome pentru că, de fapt, supraviețuitorii nu pot să-și permită tratamentele medicale. Multe familii și-au pierdut uh, persoanele care uh, le mm, aduceau un venit în familie și acum trăiesc într-o situație economică foarte grea. În plus, din cauza acestor atacuri cu drone care vizează uh, civili, s-a creat un adevărat climat de teroare, încât unii locuitori, de exemplu cei din uh, um, satul Silat Algera, în 2013, uh, în iunie, după un atac cu drone, au hotărât să-și părăsească casele, pentru că atunci 19 persoane au fost omorâte, inclusiv femei și copii. Și deși uh, pentru uh, locuitorii din Yemen uh, casa și um, ferma fac parte din familie, toți locuitorii acestui sat au fugit și și-au părăsit casele și fermele timp de trei luni și când s-au întors, toate aceste ferme erau um, în ruină. Există și un alt, o altă consecință um, invizibilă pentru familiile victimelor. Ei nu sunt recunoscuți ca fiind victime și, în plus, trebuie să suporte uh, um, campaniile de presă care etichetează ca fiind teroriști și ca aparținând organizației um, um, Al-Qaeda. Însă, aceste familii se luptă pentru a-și apărea nevinovăția, pentru a-și apărea, a apărea nevinovăția uh, copiilor lor și uh, spun că sunt gata să uh, participe la un proces tocmai pentru a dovedi că acești copii, acești fii, erau nevinovați în pofida faptului că ei deja au fost omorâți. Ei, acești, uh, acești oameni, aceste familii au cerut autorităților să facă anchete, însă nu a existat niciun fel de anchete. Au existat doar două excepții în care guvernul a cedat în fața presiunilor tribale și în fața amenințărilor cu violența și a plătit un fel de compensație parțială familiilor, însă acestea din urmă au spus că această formă <clears throat> de compensare era nesatisfăcătoare. Însă guvernul neglijează complet uh, familiile sărace și uh, vulnerabile. Și acum putem să ne punem întrebarea. Care sunt rezultatele atacurilor cu drone în lupta împotriva terorismului? Um, am, s-a obținut un succes, supraviețuitorii și familiile victimelor spun că aceste atacuri sunt contraproductive și, de fapt, folosesc doar interesul Al-Qaeda și uh, creează simpatie față de Al-Qaeda în rândul populației. Aceasta este părerea lor și ne putem aștepta să fie astfel. Supraviețuitorii și familiile uh, care au avut de suferit din partea atacurilor cu drone nu uh, vor adera la Al-Qaeda din această cauză, pentru că sunt oameni pașnici. Însă, uh, toate aceste atacuri cu drone nu fac decât să suscite și mai multe sentimente anti-americane um, și anti- uh, uh, um, aliaților și împotriva aliaților uh, Statelor Unite ale Americii și, de fapt, din cauza lipsei de transparență și din cauza faptului că nu există niciun avantaj militar pentru atacurile cu drone, oamenii din Yemen nu au cum să mai fie convinși de utilitatea luptei împotriva terorismului. De fapt, singura consecință este că acum s-a mărit uh, simpatia față de Al-Qaeda și s-a mărit și sfera sa de influență. Al-Qaeda controlează acum uh, zone mult mai extinse și are o autoritate de facto. Eu nu spun că puterea Al-Qaeda în Yemen crește doar din cauza loviturilor cu drone. S-a întâmplat și din cauza faptului că nu există o bună guvernanță, nu există securitate, din cauza eșecului uh, statului, însă Um, este un eșec să uh, spui că a lupta împotriva terorismului înseamnă doar să îi omor pe uh, suspecți. Aș vrea să uh, um, vă confirm în acest context că um, noi ne vom continua studiile și ne-am dat seama că chiar și atunci când Al-Qaeda controlează o zonă, o fac folosind forța și presiunile asupra comunităților locale, tocmai pentru că în aceste comunități statul este absent. Așa cum știți, probabil, um, uh, în Yemen, acum, din martie 2015, se duc atacul nu doar cu drone, ci și cu alte avioane militare, iar coaliția condusă de Arabia Saudită continuă să uh, atace comunități locale. Avem uh, dovezi de sute de civili care au fost omorâți sau răniți și, în ciuda acestor atacuri, nu putem să spunem că vom elimina uh, uh, uh pe cei care simpatizează cu terorismul. Din păcate, atunci când duci asemenea războaie și uh, um, um, îți aroși dreptul de a omorâ pe cine îți, îți place, uh, neglijezi uh, pe victimele nevinovate și nu este normal să se întâmple așa. Nu este normal ca aceste uh, atacuri cu drone să ducă la moartea atâtor civili. Acum, cei care folosesc drone nu obțin niciun fel de avantaj militar și, de fapt, sunt doar asasini. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ver conectamos con el video. Vom vedea acum dacă putem uh, vedea filmul înregistrat uh, de domnul Ali Gabet, care nu a putut uh, veni astăzi aici. Spun asta pentru cei care uh, au ajuns un pic mai târziu și nu au fost la început, dar nu au putut veni pentru că nu a primit viza din partea belgenilor. I would like to express my gratitude and appreciation to the recognized members of the European Parliament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 were innocent and for the USA to take responsibilities. Okay, thank you very much. Um, Vă mulțumesc foarte mult. Vom, uh, de fapt, înregistrarea continua câteva minute, dar cred că a fost suficient, uh, suficient de clar pentru toată lumea care este mesajul și grație tehnologiei uh, de care dispunem astăzi, domnul um, Binali Gaben a putut uh, să aducă mărturia astăzi în fața dumneavoastră. După cum vedeți, este o chestiune extrem de importantă și mai avem multe de făcut pentru a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili. Acum uh, am să cedez locul uh, președintei aici, uh, doamnei Fotiga, care este președinta subcomisiei SEDE, Comisia de Apărare aici la Parlamentul European. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să spun bun venit grupului de vizitatori aduși de domnul Weidenholzer, grup care este alcătuit din activiști într-un NGO cu numele Trenul Speranței. Această organizație a organizat și coordonat uh, drumul pentru mii de refugiați uh, anul trecut în uh, gara din Viena și vrem să le mulțumim pentru munca lor, pentru angajamentul lor și au avut ocazia, bineînțeles, să se întâlnească și cu membrii ai Parlamentului European. Bun venit aici și vă mulțumim pentru munca dumneavoastră și putem să-i aplaudăm. Senora Fotiga. Doamnă Fotiga, vă rog. Vă mulțumesc, stimată colegă. Nu avem la dispoziție un timp nelimitat. Dreptul mare cred că ar trebui să fim cât mai succinți posibil în prezentările și intervențiile noastre. Permiteți-mi să vă aduc aminte care este titlul audierii de astăzi. În prima parte discutăm despre utilizarea dronelor, ceea ce înseamnă că pentru a ne forma o pentru a avea o abordare cât mai independentă și pentru a avea o abordare cât mai rațională și științifică, trebuie să examinăm beneficiile utilizării acestor instrumente sofisticate în scopuri civile și militare. A doua parte este dedicată lupta împotriva terorismului, iar a treia discută impactul asupra drepturilor omului. Foarte pe scurt, permiteți-mi să vă spun câteva lucruri despre modul în care a luat nașterea această audiere. Acest subiect al dronelor este unul foarte uh, complicat și permite o dezbatere purtată din uh, mai multe uh, perspective. Există și un uh, aspect pozitiv din punctul de vedere al impactului asupra piețelor europene adus de aceste aparate și în același timp suntem ferm convinși că există un domeniu care în continuare nu este reglementat în ciuda eforturilor uh, noastre și trebuie să discutăm uh, acest subiect. Combaterea terorismului. În urma intervențiilor invitațiilor noștri, eu cred că trecem printr-o perioadă foarte dificilă și foarte dramatică. Trebuie să înțelegem că fiecare viață este, mm, viața umană este neprețuită. Și mă întreb ce valoare au, uh, au uh, viețile celor 13 civili uh, din Yemen care au fost uh, și-au pierdut viața în anul 2012. Cum putem să-i comparăm aceste vieți pierdute cu cele pierdute în clubul Bataclan și datorită tuturor acestor uh, vărsări de sânge, trebuie, întotdeauna ne întrebăm dacă au existat alte opțiuni posibile dacă au existat alte proceduri, alte de decizii, acțiuni posibile de întreprins împotriva teroriștilor. A fost uh, necesar să-i, uh, să-i, să-l, să-l, să ucidem pe teroristul uh, um, respectiv care uh, recursese la un atac terorist în Germania cu câteva săptămâni în uh, urmă. Războiul care se poartă acum are o, o caracteristică asimetrică. Aceasta este natura unui conflict uh, asimetric. Și trebuie să înțelegem că ne aflăm în centrul acestui conflict. Tinerii noștri europeni uh, sunt obiectul propagandei uh, desfășurate pe internet de Daesh și de alte organizații teroriste și ce ar trebui noi să facem, cum, am, cum reușim să ne păstrăm umanitatea în acest conflict armat. Um, care, cum, cum trebuie să judecăm execuțiile în masă uh, teatrale care, se, care au loc pe țărmurile Mării Mediterane din uh, Libia și care sunt o amenințare adresată împotriva noastră și care poate ne determină să trecem la decizii uh, pripite. În acest, um, trebuie să ne întrebăm cum putem găsi o cale de urmat uh, rațională în, aceste situa- în această situație foarte, foarte dificilă și uh, noi, cei de la Comisia SEDE, am decis că ar fi oportun să dăm cuvântul reprezentanților uh, instituțiilor europene și aș dori să vi-l prezint pe Peter Rand, director în uh, Agenția Europeană pentru Apărare, care ne va vorbi despre beneficii, despre provocările uh, existente în în uh, cadrul care guvernează sistemele de aeronave uh, teleghidate este o primă prezentare, a doua va reveni domnului François Rivasso, care este șeful unității din SEAA uh, responsabil pentru politica de securitate și politica spațială. Domnule Round, aveți cuvântul. Doamne, stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că îmi dați această ocazie să vă prezint situația actuală privind sistemele de rănăve telecomandate. Lucrurile evoluează foarte rapid în acest domeniu. Um, unul din cele cinci domenii uh, cheie um, care au fost prezentate de Consiliul uh, European ca având prioritate din punctul de vedere al consolidării capacităților de apărare europene. Agenția Europeană de Apărare lucrează um, pentru a sprijini eforturile statelor membre. Toată lumea a înțeles acum că sistemele de aeronave telecom- telecomandate au devenit o, un instrument cheie pentru forțele, uh, forțele militare. Este vorba de sisteme portabile de dimensiuni mici care permit uh, conducătorului unui, uh, unei unități mici să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unui, unui zid. Uh, se ajunge la sisteme cu o uh, lungime a aripilor de până la 20 de metri care oferă uh, informații permanente de pe, referi, privind teatrul de operațiuni. Uh, în mod evident, statele membre trebuie să de- își decidă propriile investiții în apărarea, în apărarea națională. Uh, sistemele de aeronave telecomandate țin de deciziile suverane ale statelor membre. În același timp, uh, Agenția Europeană pentru Apărare uh, permite și asistă statele membre în cooperarea dintre ele activitățile actuale și cele din trecut legate de sistemele de aeronave telecomandate se desfășoară în trei domenii. În primul rând este vorba de armonizarea reglementării și proceselor aplicabile acestor sisteme de aeronave telecomandate militare și um, o situație globală existentă în cele 27 de state membre. Dezvoltarea unui cadru de reglementare comun este important pentru a ne asigura că spațiul aerian uh, european nu va fi uh, fărâmițat și acest lucru este o prioritate de top pentru noi pentru că ea reduce, printre altele, și costurile. Pentru acest lucru este nevoie de încredere reciprocă între statele membre, pentru că doar așa vor fi recunoscute certificatele naționale emise. Pregătirea Um, integrării sigure și ușoare a sistemelor militare uh, nu poate fi făcută doar de către Agenția Europeană de Apărare. Va fi nevoie de participarea tuturor actorilor în acest domeniu. Drept urmare, agenția, agenția noastră are o abordare prin care uh, include toți uh, actorii implicați, cum ar fi Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Securire, Siguranța Aviatică, întreprinderea comună Sesar, Eurocontrol și Eurocae. În acest moment, priorită, prioritatea actorilor civili este reprezentată de dronele de mici uh, dimensiuni. Este nevoie de reglementarea acestor sisteme din motive care țin de siguranță și care să permită dezvoltarea uh, acestui domeniu în, în continuare și forțele militare recurg la asemenea uh, drone de mici, de mici dimensiuni. În ceea ce privește dronele de dimensiuni uh, mai mari, care funcționează uh, pe o perioadă mai lungă de timp, agenția noastră lucrează împreună cu statele membre la redactarea unei foi de, de parcurs care să ducă la crearea unui cadru de reglementare european și la standarde tehnice europene co- comune. Aceast, această, această activitate face parte din mandatul pe care l-a primit uh, agenția noastră din punct de vedere al punerii aplicare a celui unic uh, european. Al doilea domeniu se referă la dezvoltarea uh, soluțiilor tehnice privind sistemele viitoare de sisteme de aeronave telecomandate de care să țină seama statele membre și toți ceilalți actori uh, relevanți. Toate proiectele uh, la care lucrează agenția noastră uh, Um, au o au un caracter facultativ din punctul de vedere al participării statelor mem- membre la ele. Anumite proiecte se referă la mm, provocările uh, tehnice și tehnologice uh, referitoare la um, aceste sisteme. Apoi discutăm și despre sacina utilă acestor uh, drone. Unele se referă la legăturile de informații, altă la integrarea uh, controlului aerian al acestor drone. În 2015, uh, prima fază a unui proiect european ambițios uh, referitor la evitarea colizi- uh, coliziunilor în aer a acestor drone. Uh, numele acestui proiect este MITCAS și la el au participat 5 state membre și 11 companii uh, aeriene. S-a creat un sistem care uh, poate detecta în timp real uh, dronele care sunt controlate și care nu sunt controlate și care permite mm, efectuarea unei, uh, unei uh, manevre de evitare a coliziunii. Statele membre și Agenția Europeană pentru Apărare lucrează la un proiect uh, ulterior care va permite standardizarea procedurilor de detectare și uh, evitarea unei coli- uh, coliziuni. Un alt proiect se numește ERA și uh, se ocupă de soluțiile necesare pentru o, pentru o decolare, aterizare uh, automată acestor uh, drone și la acest proiect uh, participă din nou 5 state membre ale Uniunii Europene. În al treilea proiect, care este confinanțat de Agenția Spațială Europeană, va clarifica comunicațiile prin satelit uh, de care va fi nevoie pentru a garanta uh, un control de la distanță lungă a acestor uh, uh drone. Rezultatele acestor uh, proiecte vor fi împărtășite și uh, reprezentanților actorilor relevanți din uh, societatea civilă. Al treilea domeniu de activitate pentru statele uh, membre este anduranța lungă la altitudine medie. Pentru statele membre, acest domeniu este unul de cooperare uh, uh, prioritară, mai ales uh, datorită oportunităților principale pe termen uh, lung de cooperare. În urma etapei de uh, inițială care s-a desfășurat deja în agenția noastră în anul 2013, state, state membre, Germania, Franța, Italia și Spania, au decis să demareze un program de cooperare. Acest program începe cu o uh, etapă de 2 ani de, defin, de, de a lucra pe marginea definițiilor și este finanțat prin 65 de milioane de euro. Uh, acest uh, program a fost uh, transferat acum la Organizația de Cooperare în domeniul achizițiilor comune de, ar- de armament um, și agenția noastră împreună cu mai mulți reprezentanți ai industriei de apărare europeană participă la acest proiect. Obiectivul său este de a putea, este de a putea demara apoi activitatea de dezvoltare a sistemului uh, în, după această etapă de definire. Să sperăm că mai multe state membre vor participa la etapa ulterioară de dezvoltare a sistemului. În paralel, din anul 2013, agenția noastră a sprijinit șapte state membre, cele patru menționate deja, pe lângă care se numără țările de jos, Grecia și uh, Polonia, care dispun de asemenea, uh, de asemenea sisteme sau se gândesc să recurgă la ele pe viitor. În concluzie, agenția noastră sprijină și lucrează la dezvoltarea unor activități uh, importante de cooperare în acest domeniu al sistemelor de aeronave telecomandate cu obiectivul de a consolida baza industrială europeană pentru a profita de uh, dimensiunea tehnolo- acestei tehnologii civile și militare și pentru a lucra la cadrul de reglementare a tuturor acestor instrumente. Vă mulțumesc în numele director. Acum aș dori să dau cuvântul domnului François Rivosu din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și vreau să mulțumesc uh, celor două copreședinte și membrilor acestui Parlament pentru oportunitatea pe care ne-o oferă. Vă putem prezenta astăzi, cu această ocazie, ideile noastre în legătură cu această temă atât de complexă și delicată, cum ați spus foarte bine. Primul punct pe care aș dori să-l amintesc aici este că tehnologia dronelor se dezvoltă din ce în ce mai mult, așa cum am auzit de la colegul nostru. E greu de generalizat pentru că platformele sunt foarte diferite, însă e clar că dronele, în unele cazuri, pot avea mai multă anduranță și eficiență decât avioanele convenționale. Prin urmare, utilizarea potențială a lor este foarte variată. Și, doamna președintă, ați reamintit foarte bine că avem trei puncte de analizat, utilizarea lor, lupta împotriva terorismului și impactul asupra drepturilor omului. În ceea ce privește partea militară, e adevărat că dronele pot ajuta pentru a ținti mai bine anumite obiective. Însă, până acum, Uniunea Europeană a utilizat în mod exclusiv aceste drone doar pentru activități de uh, supraveghere, de monitorizare. A fost cazul în uh, uh misiuni PESA, în Chad și în misiunea Altea. Uniunea a utilizat drone și în operațiuni care doreau să identifice atentate potențiale uh, în largul mării de către pirați și de asemenea pentru a susține operațiuni de uh, salvare. Astfel s-a făcut în două operațiuni mare, mari uh, uh, la nivel uh, maritim, Atalanta și Sofia. În cele două cazuri, dronele își aduc contribuția lor pentru a asigura succesul celor două misiuni și aceasta arată cât de implicată este UE la nivel internațional. Capacitatea de monitorizare a dronelor este utilizată și în domeniul civil, de exemplu utilizări agricole, lupta împotriva deșertificării, supravegherea instalațiilor de gaze și așa mai departe. Însă știți că e greu să diferențiezi, din ce în ce mai greu să diferențiezi utilizarea civilă sau militară prin această utilizare dublă și pe măsură ce tehnologia avansează și utilizarea dublă progresează, de exemplu, utilizarea dronelor de către Amazon pentru a trimite anumite obiecte sau utilizarea dronelor care poate fi făcută pentru a obține informații în lupta împotriva terorismului. După cum spunea și colegul meu de la Agenția Europeană de Apărare, în domeniul apărării, statele membre au competența suverană de a decide asupra capacităților pe care le doresc și asupra utilizării pe care o dau acestor capacități. Totuși, aș reaminti aici că nu avem încă o poziție comună la nivelul UE asupra unui aspect, și anume a, cel referitor la dronele armate, pentru că dronele care au arme nu au fost supuse încă unei poziții comune la nivelul UE. Această lipsă de poziție comună nu înseamnă însă că nu există niciun fel de principiu în acest domeniu. Dronele în sine nu reprezintă o armă, dar e adevărat că anumite drone pot fi utilizate pentru a deplasa uh, armament, bombe sau rachete și, pe de altă parte, bombele, așa cum amintea și raportorul special, special al Națiunilor Unite, domnul Christoph Heinz, este vorba aici de o chestiune nouă la nivel internațional, dar o temă care trebuie, trebuie analizată în funcție de dreptul internațional. Și dați-mi voie să-l citez, de data aceasta în engleză. Îl citez pe Christopher Heinz, raportor special la Națiunile Unite, care arăta cadrul legislativ internațional pentru dreptul um, umanitar reprezintă cadrul special pentru utilizarea dronelor. Dreptul la viață poate fi asigurat doar dacă cerințele instituite în legea internațională se îndeplinesc legea internațională nu trebuie abandonată pentru a face față noilor provocări reprezentate de terorism. Statele ar trebui să dea dovadă de transparență în ceea ce privește utilizarea armată a dronelor. Decizia de a exporta arme sau componente de arme și orice element de pe lista uh, elementelor militare a UE trebuie să se facă în funcție de criteriile de evaluare, așa cum apar în um, poziția comună 2008 a UE. Unul din criteriile utilizate este acela de respectarea dreptului umanitar internațional și a poziției comune care specifică licențele de export uh, armamentistic atunci când există un pericol și când există pericolul de a încălca în mod grav dreptul umanitar internațional. Am încheiat citatul. Iată deci punctul de vedere al raportorului special al ONU. Uniunea Europeană este de acord cu această părere printr-o declarație care a fost făcută la Națiunile Unite în octombrie 2013. Tematica dronelor este una foarte complexă și foarte extinsă. Noi vom analiza în continuare această chestiune pentru a vedea cum putem găsi răspunsuri pentru provocările pe care le reprezintă utilizarea dronelor la nivelul UE, cu aspecte specifice. Știți că în martie 2015 a avut loc o conferință specială pe această temă, dar și la nivel general asupra problemelor pe care le pune, le pune utilizarea dronelor, incluzând aici lupta împotriva terorismului și drepturile omului. Știm că există foarte multe provocări care ne așteaptă, numeroase aspecte de care trebuie să ținem cont și dezbaterea este în curs la ora actuală. Strategia globală pe care tocmai a prezentat-o doamna Mogherini pe această temă, practic nu modifică nimic din poziția noastră, ci vorbește doar despre aspecte de monitorizare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum vom da cuvântul uh, deputaților din sală. În primul rând, domnul Karski. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei dezbateri atât de interesante. Aș vrea să fac un comentariu principal aici. Nu cred că ar trebui să uh, Uh, învinovățim uh, dronele de totul, pentru că dronele reprezintă doar un instrument ce poate fi folosit în mai multe feluri, așa cum folosești cuțitul uh, ori ca să tai pâine, ori ca să ucizi pe cineva, la fel și cu dronele. Utilizarea dronelor e clar că prezintă anumite caracteristici speciale și așa cum poți magazina cuțitele în mai multe feluri pentru a-ți proteja copiii, de exemplu, la fel și cu dronele ar trebui să fim mai atenți la felul în care le utilizăm și cei uh, care le utilizează să nu uh, sufere de sindromul de tip PlayStation, să aibă senzația că e un joc. Există astfel de fenomene pentru că operatorii acestor drone, care uneori se numesc piloți, se află la mii de kilometri uneori de locul de acțiune, uh, locuiesc uh, la etajul 6 sau 7, se joacă cu joystick-ul, apasă de câteva ori pe buton. Bineînțeles că aici simplific un pic uh, în mod exagerat uh, pentru a vă imagina mai bine. După aceea se duc să bea o cafea, să mănânce, se întorc acasă. Și rezultatul concret al acțiunilor lor care este undeva foarte departe de ei, este totuși extrem de real. Trebuie deci să ne asigurăm că toate aceste riscuri sunt reduse la minim printr-o dublă verificare făcută întotdeauna la nivelul deciziei luate de aceste persoane, pentru că sunt decizii care pot duce la pierderea de vieți omenești. După cum spunea și doamna președintă, fiecare viață este esențială. Fiecare viață umană este importantă. Și așa cum am auzit în primele prezentări făcute, este o temă în care dreptul internațional uh, se lovește practic de dreptul umanitar și felul în care se utilizează acest drept umanitar în timp de pace sau în timp de război. Bineînțeles că cei care utilizează dronele și omor civil nu sunt cei care au stârnit sau provocat neapărat războiul, dar și ei trebuie trași la răspundere. În concluzie, aș mai face un singur comentariu. Am auzit aici uh, mărturiile unor uh, victime potențiale, de asemenea mărturii din partea NGO-urilor care se ocupă de această temă, însă există un element care lipsește aici, și anume avizul celeilalte părți. Bineînțeles, <coughs> sunt uh, conștient de faptul că orice terorist uh, care este prins cu arma în mână va spune în primul rând că este nevinovat, însă, pe de altă parte, uh, aceste acțiuni poate uneori sunt justificate. Se vorbește aici despre o mașină care a fost distrusă la 500 de metri de uh, punctul de frontieră sau nu se știe până la urmă ce s-ar fi întâmplat. Poate că până la urmă oricum mașina respectivă ar fi explodat trecând pe la punctul de frontieră. N-ar trebui să evaluăm situația doar ținând cont de punctul de vedere al uneia dintre părți, pentru că problema e că în astfel de dezbateri cealaltă parte niciodată n-ar uh, n-ar vrea să se implice, însă ar trebui să ne gândim și la acest aspect pe viitor. Doamna Valero, vă rog. Vă mulțumesc. O prezentare deosebit de interesantă din partea invitațiilor noștri. Și mă gândesc mai ales la invitata noastră din Yemen care a vorbit despre victimele din rândul civililor. Este foarte adevărat că deseori victimele uh, um, după aceste atacuri uh, se duc să îngroașe numărul uh, um, dușmanilor noștri. Sunt mai multe victime civile din cauza dronelor de, decât uh, victime din cauza atacurilor cu bombe lansate din avioane pilotate de uh, oameni. Dacă am înțeles eu bine, se vorbește despre un program european de drone, însă mă întreb la ce ne va folosi acest program? Să apere trupele noastre? Sau pentru uh, a organiza misiuni de luptă împotriva terorismului și să folosi aceste drone. Ni s-a spus că ele vor fi folosite doar pentru activități de supraveghere, dar oare s-ar putea să se folosească și în alte scopuri? Mi se pare fundamental să respectăm dreptul internațional, dreptul umanitar, cum a spus și dumneavoastră, Stimate domn, avem aceste reguli care sunt uh, fundamentale și în același timp în numeroase țări din Uniunea Europeană există baze militare americane. Cum să facem în așa fel încât să nu existe victime civile în urma atacurilor cu drone care sunt pilotate la distanță de um, piloți americani care de fapt um, sunt la distanță, dar sunt pe teritoriul european. Cum putem să prevenim asemenea uh, întâmplări, asemenea incidente? Din câte știu eu, Italia a dat uh, autorizația recent Statelor Unite să lanseze drone uh, de pe suprafața um, sa, de pe teritoriul său, în scopul luptei împotriva terorismului. Cum putem să garantăm că nu vor exista victime civile din cauza acestor atacuri cu uh, avioane teleghidate uh, americane. Și eu aș vrea să știu dacă noi nu avem o anumită răspundere față de victimele civile. Și această răspundere Uh, o luăm în serios, noi europenii, sau ne mulțumim să spunem că este doar uh, răspunderea americanilor care sunt autorii atacurilor? Uh, vreau să spun colegilor că trebuie să terminăm la orele 11 și experții trebuie să aibă timp să răspundă. De aceea trebuie să fiți cât mai succinți cu putință pentru ca și invitații noștri să poată să răspundă. Domnul Weidenhausen. O să încerc să fiu cât mai succint. Cele ascultate, mai ales în prima parte a audierii, sunt uh, teribile, mai ales dintr-o perspectivă personală și cred că ar trebui să dezbatem mult mai intens această, uh, sub, uh, acest subiect pe viitor. Nu mai discutăm despre science fiction, ci de Uh, realitate și nu putem să închidem ochii în fața real, realității. Trebuie puse câteva uh, întrebări și nu este posibil un răspuns simplu. Nu putem uh, spune că nu putem face nimic, ci va trebui să încercăm să găsim un uh, răspuns uh, european înainte ca aceste uh, drone să fie folosite și în Europa. Uh, avem în fața noastră o provocare etică, pentru că responsabilitatea este uh, transferată de la indivizi prin intermediul acestui efect de PlayStation, ci este vorba de decizii luate de mașini, de sisteme de mașini unde factorul uman are un rol tot mai redus. Pentru mine, ar fi important ca și responsabilii pe plan european să țină seama de toate aceste uh, aspecte, pentru că am putea să ne, să ne prefacem că nu avem nicio responsabilitate, însă consecințele ar fi teribile. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate și chiar dacă nu vom găsi uh, răspunsurile definitive astăzi, este evident că va trebui să organizăm mai multe uh, asemenea evenimente pe viitor. Mulțumesc, domnul Bâșnea, la cuvântul. Aș dori să mă alătur întrebării puse de uh, colega mea alături de, uh, alături de care este așezată alături de mine. V-ați referit la combaterea terorismului și respectarea drepturilor omului. Eu aș dori să știu ce, uh, ce înțelegeți prin drepturile omului, pentru că din punct, din punct de vedere juridic este vorba de o execu- execuție în afara cadrului legal. Deci, uh, ucidere fără o sentință judecătorească. Deci, ce înseamnă drepturile omului în acest punct de vedere? Și o altă întrebare. În uh, mai multe locuri din Europa, de exemplu în Rheinstein din, uh, în Germania, există baze americane, militare americane, de unde sunt Uh, controlate asemenea atacuri cu drone, precum cele despre care am auzit astăzi. Ce putem face noi uh, ce, ce, ce putem face noi europenii ca asemenea atacuri care sunt controlate uh, de pe, de pe teritoriul european pentru ca ele să respecte drepturile fundamentale. Mulțumesc, domnul Ostrevicius. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Hearings and involvement of... Uh, mă bucur atunci când două subcomisii diferite se ocupă de acest subiect, un fenomen deosebit de complex. Felul în care se poartă războaiele se schimbă și de la niște conflicte uh, uh tradiționale Acum ajungem la niște conflicte complet asimetrice și teatrele de război uh, nu știm exact care sunt, nu sunt clar definite și nu mai știm cine împotriva cui luptă. Impactul acestor conflicte asupra societăților și asupra societăților noastre este de asemenea important, pentru că și noi uh, uh suntem acum ținta uh, fundamentaliștilor. E adevărat că dronele sunt folosite pe o scară din ce în ce mai largă și au devenit arme mortale. Sunt mai multe țări implicate, mai multe țări care folosesc dronele și apar tot mai multe fațete ale acestei noi practici. Nu putem să trecem cu vederea nevoia proporționalității, a um, tragerii la răspundere și a reglementării folosirii acestor drone și se pare că deocamdată la acest capitol sunt foarte prost. Nu putem să le folosim fără niciun fel de limite, fără niciun fel de reguli. Cred că trebuie să ne gândim mult mai serios la chestiunea <clears throat> compensațiilor plătite victimelor care um, au de suferit din cauza acestui tip de atacuri. Aș vrea însă să-l întreb pe reprezentantul um, de la SAE și de la um, Agenția Europeană de Apărare care este poziția Uniunii Europene în ceea ce privește nevoia de noi reglementări și de o nouă legislație astfel încât să avem un mai bun cadru legal pentru folosirea dronelor. Pentru că mi se pare că a devenit uh, inevitabil în actualele circunstanțe să folosim dronele. Și care ar fi uh, metoda cea mai bună? Legislație pe plan național sau internațional? Uniunea Europeană ar trebui să fie un inițiator și să aibă un cadru legislativ, pentru că eu văd aici mai multe probleme. Dacă avem legislație națională e una, dar dacă avem legislație pe plan internațional, eu cred că este mult mai bine. Mulțumesc, domnule Ostreviciu, doamna Lockbiller. Mulțumesc, uh, stimate doamne președinte. A fost o audiere impresionantă. Impressive by clearly underlining that, um... Și doamna din uh, Yemen ne-a arătat foarte bine că oamenii care au suferit nu erau teroriști, ci erau oameni normali. Da, trebuie să luptăm împotriva terorismului, dar trebuie să o facem uh, cu orice fel de mijloace, trebuie să repetăm greșelile din trecut, uh, făcând ca după 11 um, septembrie, călcând în picioare drepturile omului, făcând execuții sumare, execuții fără uh, proces, autorizăm aceste zboruri ale CIA-ului uh, uh, pe deasupra Europei uh, într-o totală lipsă de transparență, eu nu cred că este așa. Dacă oamenii ca cei din Yemen sau din alte locuri sunt victimele acestei mari nedreptăți, că pur și simplu oamenii sunt omorâți și dacă mor și civili și ce? Atunci e clar că de fapt se face propagandă pentru um, um, jihadism și pentru radicalizare. Și am și eu o întrebare pentru doamna Gibson. Statele membre, precum al meu, Germania, vreau să știu în ce măsură suntem complici dacă tolerăm bazele militare americane și atacurile lansate de acolo. Cum ați sfătui un stat membru să procedeze astfel încât să nu devină complicele unor asemenea politici. Și o întrebare pentru domnul Rivaso de la uh, ZAE.